Sitzung ist wieder aufgenommen. Se Autoritățile italiene m-au anunțat uh, de numirea în calitate de membru al Parlamentului European al domnului Giovanni Barbagallo, începând cu 11 martie 2014. Domnia sa o înlocuiește pe doamna Francesca Baraciu, conform articolului 7 aliniatul 1 a actului cu privire la alegerea europarlamentarilor conform și Uh, și de asemenea, conform articolului 4 al regulamentului de procedură, luăm uh, notă de alegerea domnului Giovanni Barbagallo, începând cu 11 martie. Îi uh, urez bun venit stimatului coleg și îi, îl anunț că, conform articolului 3 aliniatul 2 al regulamentului de procedură, are dreptul de a lua parte la ședințele Parlamentului European și a organismelor sale atâta timp cât mandatul său nu este reevaluat și nu există obiecții la adresa numirii funcției sale și atâta timp cât uh, nu deține o funcție care să fie în dezacord cu mandatul. Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să aduc la uh, cunoștința Parlamentului European lucruri foarte grave care au loc în Franța, care aduc uh, prejudiciu democrației și statului de drept. Sunt încălcări ale libertăților individuale. Un fost președinte